Bene. Ci siamo tutti, è tornato anche il commissario Stylianidis. Suntem cu toții, s-a întors și domnul comisar Stilianides, așa că reluăm cu cea de-a treia discuție cu privire la cazurile încălcării drepturilor omului, democrației și statului de drept, conformitate cu articolul 135 al regulamentului. Și ordinea de zi ne uh, propune acum dezbaterea situației în Malaysia. O să ascultăm acum autorii propunerii acestei rezoluții. Domnul Corao, un minut, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Acordurile de liber schimb ale Uniunii Europene